Okay, that's quite useful. So um, I've just been told that from today onwards, our voting list. Tocmai mi s-a spus că de astăzi înainte listele de vot uh, vor fi publicate pe pagina noastră de internet în același timp cu trimiterea lor uh, membrilor comisiei noastre. Pentru și cred că acest lucru ne va ajuta să uh, discutăm mult mai bine amendamentele, toate părțile uh, implicate vor putea vedea care este ordinea votării, un lucru foarte bun pentru transparență. Good morning and we're going to start straight away this. Bună dimineața. Începem direct cu ordinea de zi, proiectul de aviz al DITAI privind impactul extern al politicii comerciale și în investiții UE asupra inițiativelor public-private în țările din afara UE. Și dau cuvântul doamnei Caranțova, raportorul nostru. Vă mulțumesc, doamna președintă. Nu aș dori să citesc acest proiect de aviz, ci să vă explic puțin care este contextul publicării acestui proiect de aviz. Comisia noastră este competentă pe fond în ceea ce privește inițiativele public-private și achizițiile publice, respectiv uh, concesiile. Titlul uh, original al Comisiei INTA a dorit să acapareze câteva din competențele INCO, însă am reușit să corectăm această situație. În acest moment, uh, raportul de la INTA se concentrează pe folosirea inițiativelor public-private în țările terțe, mai ales pe uh, dezvoltarea uh, programelor de asistență. Drept urmare, avizul nostru dorește să sublinieze poziția comisiei noastre din perspectiva companiilor uh, europene care participă la asemenea inițiative public-private. Piața unică beneficiază în urma implicării societăților comerciale europene în asemenea, la asemenea inițiativă astfel uh, fiind stimulată creșterea economică în Europa, în același timp cu stimularea dezvoltării uh, globale. Astfel, asistența pentru dezvoltare poate fi folosită într-un mod mai eficient. Companiile europene trebuie să fie parte din aceste parteneriate public-private și trebuie să ne asigurăm că ele uh, respectă Uh, cadrul de reglementare. Sunt sigură că proiectul meu de aviz ține cont de toate aceste puncte și sper că se va bucura de sprijinul tuturor grupurilor politice. mulțumesc. Um, the shadow... Raportorul uh, umbră din partea PP nu este prezent, nici doamna Grapini din partea PSD nu este prezentă, nici doamna McClarkin din partea ECR. And uh, Dennis de Jong is shadowing from the GUE group. Uh, din partea SDD și din partea GUE și verzilor nu există raportori din umbră, deci aș dori să uh, întreb colegii care doresc să intervină. Domnul Dalton, îmi cer scuze pentru doamna McLaughlin care nu poate fi prezentă. O să prezinte opoziția grupului nostru politic. Um, noi salutăm acest raport din propria inițiativă de la Comisia um, INTA. Suntem de acord cu uh, proiectul de aviz al uh, doamnei Cearanzova. Considerăm că participarea sporită a companiilor uh, europene la inițiativele public-private în afara țărilor din Uniunea Europeană va uh, stimula creșterea economică, inovarea, crearea de locuri de muncă. Cred că companiile europene dispun de o adevărată posibilitate de a participa la aceste inițiative externe. Există însă anumite provări, trebuie să fie respectate principii de bună guvernanță, trebuie să ne asigurăm că procedurile sunt transparente, trebuie să combatem corupția și eficacitatea din punctul de vedere al costurilor uh, trebuie să fie asigurată pe termen scurt și pe termen lung. Vom uh, depune amendamente care vor insista asupra tuturor acestor puncte și uh, vom colabora cu plăcere cu raportorul pe acest proiect de aviz care este foarte important pentru acela. Mulțumesc! Mr. Nielsen. Tack så mycket. Jag pratar svenska eftersom jag... Domnul Nielsen. Cred că este un uh, proiect de aviz deosebit de important și este important ca și noi să fim responsabili în calitate de membri ai Comisiei pentru Piața Internă în ceea ce privește aceste inițiative public-private. Deosebit de important este rolul în domeniul economiei sociale sectorul economiei sociale este unul uh, foarte puternic în Suedia, de exemplu. Este un sector în care activează cooperative sociale, fundații și uh, alte tipuri de organizații. Și este foarte bine dacă ne-am referit și la acest uh, punct în proiectul de aviz, pentru că observăm că mai ales în țările cele mai sărace din lume, uh, foarte mulți uh, oameni se tem de apariția unor multinaționale care acaparează totul. Tocmai de aceea mi se pare că trebuie să consolidăm uh, dimensiunea socială și dacă am reușit să amintim această dimensiune socială în proiectul de avis. Mulțumesc! Did you want to take the floor, Adam? Adam. Domnul Seinfeld. Vă mulțumesc. Astăzi uh, îi țin locul domnului Grosati, care, din păcate, este ocupat și trebuie să participe la o reuniune a unei alte comisii parlamentare. Însă, Dumnealui este convins de importanța acestei teme a inițiativelor public-private și ne bucură faptul că discutăm această temă prin uh, proiectul de avis pe care îl uh, discutăm astăzi. Domnul Rosati își dorește să accentuăm faptul că parteneriatele public private au o importanță deosebită pentru dezvoltare. Importanța acestor parteneriate se regăsește atât în, uh, pe plan intern, este, cât și pe plan extern. Pentru țările cu care Uniunea Europeană întreține relații nu ar trebui să uităm că această parteneriate ar trebui să fie acorduri pe termen lung care să fie puse în aplicare într într-un context stabil. Tocmai de aceea, Uniunea Europeană trebuie să se asigure că aceste acordul privind parteneriatele public-private cheate cu țări terțe vor contribui la stabilizarea țărilor respective. Nu ar trebui să avem o abordare doar din perspectiva relațiilor cu țările externe, ci ar trebui să ne gândim și la impactul acestor parteneriate asupra pieței unice din Europa. Există o divergență de opinii în Uniunea Europeană privind aceste parteneriate. În unele state există un cadru legislativ uh, dedicat acestei teme, în alte state aceste parteneriate nu sunt reglementate. Dincolo de, de acest lucru, uh, există o divergență de opinii, o divergență de atitudini față de aceste parteneriate. Din punctul meu de vedere, pe viitor va trebui să discutăm parteneriatele public-private mai, mai puternic din uh, perspectiva potențialului acestor uh, parteneriate pentru dezvoltarea pieței unice europene. Și domnul Rosati va depune amendamente în acest sens. So, Mrs. Grappini Așadar, doamna Grapini încă nu a venit. Dorește altcineva să ia cuvântul la acest raport? Se pare că nu. Avem uh, un uh, re, re, reprezentant al comisiei. Nu, îmi cer scuze. Domnul Iesen șeful Unității pentru Proprietatea Intelectuală și achiziții, achiziții publice uh, de la uh, DG Trade. Vă mulțumesc, doamna președinte. Dorim să mulțumim uh, raportor, raportoarei pentru Soluțiile propuse se realizează un echilibru, pe de o parte se recunoaște că aceste parteneriate sunt vectori de creștere economică, iar pe de altă parte se recunoaște faptul că uh, companiile europene au experiență îndelungată în acest domeniu și din acest motiv uh, uh, trebuie să facem eforturi în continuare pentru a asigura ca practicile discriminatorii din unele state membre uh, Uh, sunt uh, abordate în contextul acordurilor comerciale. De aceea salutăm uh, textul care ni se propune și așteptăm să conlucrăm cu Parlamentul asupra rezoluției. În general, mulțumesc. Dita Saranzova, vrei să rezumi ceea ce s-a discutat până acum? Nu o să rezum, o să mulțumesc tuturor celor care au făcut uh, comentarii, nu pot decât să fiu de acord cu majoritatea acestora și aștept uh, amendamentele înscris, astfel încât avizul nostru să fie și mai solid. Vă mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Acum o să luăm o scurtă pauză până la sesiunea de vot. Mulțumesc. everybody. We're having a little discussion here. Uh, discutăm dacă putem să simplificăm și mai mult uh, procesul de vot. Despre asta era discuția pe care tocmai o purtam. O să trecem direct la sesiunea de vot pentru că avem uh, o listă de vot lungă la anumite puncte în această dimineață. Primul uh, este raportul doamnei Senalova în ceea ce privește instalarea sistemului ICOL la bordul vehiculelor. Este uh, o moțiune de adoptare după a doua citire și uh, votăm 19 persoane nu au votat încă electronic. Bun, votul s-a închis. Mulțumesc. Se, adoptă cu 26 de voturi. Felicitări, domnului Senalova. Următorul punct asupra proiectul de raport uh, al lui Antonio Lopez Stories White uh, în ceea ce privește propunerea de regulament privind instalațiile pe cablu. Raportorul este aici. Uh, dacă avem întrebări legate de lista de vot, amendamentul 21. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 152 pentru, împotrivă, abțineri, uh, adoptat. Amendamentul 22, 23, 24 și 25 în bloc, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 26, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 1.53 pentru, împotrivă, abțineri, uh, respins. 154 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 29 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 30 ă, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat în bloc 31, 32 și 33 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 155 pentru, împotrivă, abțineri Respins. 156 pentru. Pen, împotrivă. Abțineri. adopta 34. Uh, devine caduc. 35, 36 și 37 în bloc. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 157 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 38 pentru. Împotrivă. Nu. Devine caduc. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 158 pentru. Împotrivă abțineri uh, respins 40 pentru, împotrivă, abțineri adoptat 159 pentru, împotrivă, abțineri să verificăm 159. Deci 159. Verificăm electronic amendamentul 159, respins. 41 pentru, împotrivă, abțineri adoptat 42 pentru împotriva abțineri, adoptat 43 pentru împotriva abțineri, adoptat 160 pentru împotriva abțineri, adoptat 161 pentru împotriva abțineri, respins 44 pentru împotriva abțineri, adoptat 162 pentru împotrivă abțineri, respins. 45 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 163 pentru, împotriva, abțineri, respins. 164 pentru, împotriva, abțineri, împotriva, respins. 46 pentru, împotriva, abțineri, adoptat 47 pentru, potriva abțineri, adoptat 165 pentru, împotriva abțineri, respins 48 pentru, împotriva abțineri, adoptat 49 uh, pentru, împotriva abțineri, adoptat 166 pentru, împotriva abțineri, adoptat 50 pentru, împotriva abțineri, adoptat 167 pentru, împotriva Verificăm 167. 167. Verificăm 167. Respins 19 la 15. 51 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 168 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 169 pentru, împotrivă, abțineri respins cu aceeași majoritate, 52 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 170 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 53 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 171 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 54 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 55 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 56 și 57 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 58 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 172 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 59 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 173 pentru, împotrivă, abțineri, respins, bloc, voc în bloc de la 60 până la 74. Deci de la 60 la 74 pentru, împotrivă, abțineri adoptate, 174 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 75 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 175 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 176 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. În bloc acum votăm de la 76, 77, 78, 177, 178 și uh, 81. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. Amendamentul 79, 80, amendamentele 79, 80, 82, 83, 84 au fost retrase. 179 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 180 este retras. Votăm în bloc 85-86 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat adoptate, 87 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 88 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 89 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 181 pentru, împotrivă, abțineri, uh, respins, amendamentul de compromis 1 pentru, împotrivă, uh, abțineri, adoptat, 90 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 91 până la 99. Deci votăm de la 91 până la 99 pentru împotriva abțineri adoptate. Amendamentul 100, amendamentele de la 100 până la 106, inclusiv 106, pentru împotriva abțineri adoptate. Amendamentele de la 107 până la 115, cine este pentru, amendamentul 116 până la 122 pentru, împotriva abțineri adoptate, toate amendamentele de la 123 până la 141 inclusiv, cine este pentru, împotrivă, abțineri adoptate. Și acum trecem la considerente. Amendamentul 1. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 2. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 142. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 143. 143 ă, votat ca un supliment pentru împotrivă putem să verificăm 143 vă rog adoptat 19 la 17, amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 144 este retras, 145 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 146 în două părți, prima parte fără cuvântul construction, pentru împotrivă abțineri adoptat, partea a doua, privind cuvântul construction, pentru împotrivă abțineri, uh, cuvântul construction este eliminat. 147, 148, uh, pentru împotrivă abțineri, uh, respins. 5 pentru împotrivă abțineri adoptat, 6 pentru 5 a fost adoptat, 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 149, retras, 7, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 8, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 9, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 150, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 151, vot pe părți, fără sintagma construction workers, pentru, împotriva, abțineri, adoptat, 151 partea a doua, cu sintagma construction workers, pentru, împotrivă, să verificăm, deci, partea a doua de la 151. Respins. Amendamentul 12 devine caduc. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 și 20 în bloc pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Și acum uh, votul asupra proiectului uh, de uh, raport prin vot electronic. adoptat 35 la 1, 35 de voturi pentru 1 împotrivă, mulțumesc foarte mult. Și nu am terminat încă votul asupra încredințării domnului Lopez un mandat pentru a deschide negocierile la trialog. Cine este pentru? Cred că trebuie să votăm electronic, spune președinta. Trebuie să mai voteze încă patru membri, nu? Bun. Aceeași majoritate. Felicitări uh, raportorului și mulțumesc pentru o listă de vot cât se poate de clară. For um, the next vote is on. Ei bine, Votul următor, raportul Iaconsari privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și comisie în vederea asigurării aplicare, aplicării corespunzătoare a legislației din domeniul vamal și uh, agricol. Un titlu foarte lung, dar un vot destul de scurt, pentru că este un singur vot pentru adoptarea rezultatelor trilogurilor. Deci, vot electronic, votul este deschis. se adoptă cu 33 de voturi pentru. Felicitări Lisa Iaconțari. Mulțumesc. Iar acum trebuie să votăm pe raportul Caras ce privește reglementarea adecvată și funcțională, refit. este un uh, aviz din partea noastră. Compromisul 1 în două părți. Prima parte cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. A doua parte, împotrivă, abținerea, se adoptă. Compromisul 1, ce este pentru împotriva abținere, adoptat. Amendamentul 7 pentru împotriva abțineri adoptat. 8 adoptat. 9 pentru împotriva abțineri adoptat. 10 pentru împotriva abțineri se respinge. Doamna președintă, compromisul 3 pentru împotriva abțineri aprobat amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, uh, adoptat. Amendamentul 22 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Se respinge. 23 CP1 corespunde la partea 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și a doua parte cade. Amendamentul 24 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă, 25 pentru împotrivă, abțineri, Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Da, este respins. Amendamentul 26 se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru um, un amendament oral aici. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și votăm și amendamentele. Nu, da, ă, a fost adoptat aici. Compromisul 5 pentru împotriva abțineri, adoptat. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Cum 40 cu un amendament oral și un vot uh, pe părți. Votăm pe prima parte la amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 6 uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, mă rog să vă scuzați, de compromis, pentru împotriva abțineri se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 60 pentru, abți, împotriva abțineri, se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm aici 63. se adoptă, de fapt. Mai bine că am verificat. 64 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Haideți să verificăm încă o dată, 64. Se adoptă 64. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă. Vreți să verificăm 65? În regulă, verificăm. Se respinde, mulțumesc. Amendamentul compromis 8 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Iar acum votăm avizul împreună cu amendamentele. se adoptă cu 24 împotriva 12 și 3 abțineri. Vă mulțumesc tuturor și raportorului și tuturor. Iar acum să trecem următorul vot. Deci, de fapt, avizul ce privește revizuirea cadrului de guvernanță economică, bilanț și provocări. Amendamentul 50 pentru împotriva abțineri se adoptă. 15 de fapt. Compromisul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. 23 pentru împotriva abțineri Haideți să verificăm. Ne lipsesc încă două voturi. Ar trebui să închidem votul. Se respinge. 24 cu un amendament oral. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 31 pentru. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39. 40 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 41 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Compromisul numărul 5. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 45 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 53 pentru, împotrivă. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. Da, e în regulă. 53 se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 55 vot pe părți pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se respinge. 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru împotriva țineri se adoptă. 8. Amendamentul 8 pentru împotrivă. Haideți să verificăm. Se adoptă. Amendamentul 9 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm la 12. Se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Iar acum vot global pe proiectul de aviz, așa cum a fost amendat, votul electronic, vă Se adoptă cu 33 față de 2 împotrivă și 4 abțineri. Felicitări! Thank you. Um... Vă mulțumesc din nou raportorului și echipei noastre pentru munca lor. Ultimul punct de pe lista de vot acum este avizul din partea lui Filip hughes privind strategia europeană pentru securitatea energetică. Amendamentul de compromis nu cine este pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă amendamentul 2 pentru, îmi cer amendamentul 1, cine este pentru, împotriva, abțineri. Se respinge amendamentul de compromis 2, cine este pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă amendamentul 7 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge 5 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă Amendamentul 10. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 11. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 12. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 13 a fost retras. 14 pentru. Împotriva. Trebuie să verificăm. fost respins. Mulțumesc pentru că am verificat amendamentul de compromis 3 pentru, împotriva abținerii. Se adoptă. Amendamentul 16. Nu, de la 16 până la 23 sunt toate retrase, deci continuăm cu 24 pentru, împotriva, abținerii se respinge 25, 27, retrase de asemenea 28, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge 29, retras, continuăm cu 30, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge 33, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 35 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 37 pentru, împotriva abțineri se respinge, 38 pentru, împotriva abțineri se respinge, 40 a fost retras, 41 acum pentru, împotriva abțineri se respinge, 42 pentru, împotriva. Am putea să verificăm? 42 a fost respins. 43 acum pentru, împotriva, abțineri, respins. 49, 48 pentru, împotriva. Cred că trebuie să verificăm și 48. Se adoptă. Amendamentul 49 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 54 a fost retras, continuă cu 55 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 57 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 58 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 59 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 64 pentru, împotriva, abțineri. Nu este clar. Deci votăm amendamentul 64. Se adoptăm pare rău, pentru că nu văzusem la ridicată, 65 și 71 a fost retrasă, 72 acum pentru, împotriva, verificăm. Se adoptă amendamentul 73 pentru, împotriva, Șaptezeci și să pentru, împotriva abțineri se adoptă, 74 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 75 pentru, împotriva abțineri se respinge, 76 pentru, împotriva abțineri se respinge, 77 a fost retras, 78 pentru, împotriva abțineri se respinge, 79 cu un amendament oral Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 80 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 81 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 82 pentru. Împotriva abțineri. Cred că a fost respinsă, însă mai bine verificăm. Este respins. Acum votăm proiectul de aviz astfel modificat. Vot cu apel nominal. Încă un vot. 32 de voturi pentru, 5 împotriva, o abținere. Mulțumesc din nou raportorului. Aș dori să mulțumesc și secretariatului și tuturor asistenților și consilierii, consilierilor care au redactat această listă de voturi. The next item on the Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul Șaranzova, examinarea amendamentelor însă poate ar trebui să a, permită lumii să părăsească sala. Dita, dacă ești de acord, am, vom începe la și 20. Deci vom începe cu discutarea amendamentelor avizului Șaranzova la 10 și 20. Vă mulțumesc! Shall we restart? Haideți să reîncepem reuniunea noastră. Următorul punct de pe ordinea de zi este examinarea amendamentelor de la proiectul de aviz Șaranzova privind recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile privind un parteneriat transatlantic pentru comerț și investiții fost depuse 226 de amendamente la acest uh, aviz pentru raportul redactat de Comisia Competentă pe Fond, Comisia INTA, raportor fiind uh, Bernd Lange și dau cuvântul doamnei Cearanzova. Vă mulțumesc, doamnă președinte. <coughs> Permiteți-mi să mulțumesc în primul rând raportorilor din Umbra și tuturor membrilor comisiei care au depus numeroasele amendamente la acest aviz. După cum am spus deja, au fost depuse mai mult de 200 de amendamente din partea tuturor grupurilor politice legate de toate alineatele. Este evident că TTIP este o temă în care cu toții uh, ne implicăm Aș dori să atrag atenția că majoritatea acestor amendamente sunt uh, pozitive și sprijină un acord, deci sunt sigură că mesajul transmis de comisia noastră va sublinia importanța TTIP-ului pentru crearea de locuri de muncă și pentru redresarea economică a Europei. Suntem de acord cu obiectivul negocierilor așa cum este definit în <coughs> mandatul de negociere. Desigur, există diferite opinii atunci când, când examinăm în detaliu aceste amendamente. Împreună cu raportorii din Umbra am început redactarea unor amendamente de compromis. Până acum am uh, convenit în principiu și sper că vom avea o listă finală până la sfârșitul săptămânii. Fiecare compromis încearcă să țină cont de părerile tuturor grupurilor politice. În calitate de raportor, în spiritul compromisului, aș, am acceptat uh, puncte din amendamente individuale pe care în mod uh, normal nu le-aș, nu le-aș respecta și sper că toți raportorii din umbră vor fi de acord să sprijină amendamentele de compromis așa cum se vor regăsi ele în lista de vot. În ceea ce privește amendamentele individuale, nu aș dori să le discut individual, pentru că sunt sigură că fiecare va avea acum ocazia de a transmite mesajul principal din amendamentele propuse. În schimb, aș dori să vă explic care va fi abordarea mea privind recomandările de vot. În primul rând, aș recomanda să votăm împotriva tuturor amendamentelor care nu țin de competențele Comisiei INCO, mai ales cele depuse de cei care nu sunt membri ai uh, Comisiei noastre. Chiar dacă în principiu sunt de acord cu unele dintre ele, aceste amendamente subminează șansa ca avizul nostru să fie luat în seamă de Comisia INTA. Aș dori să ne concentrăm doar pe punctele care țin de competențele Comisiei noastre. De exemplu, toate amendamentele privind mecanismul de, soluție, de soluționare alternativă a litigilor vor avea un minus. Vă asigur că acest punct va fi dezbătut la INTA și în plenară apoi inclusiv posibilitatea de a introduce o clauză a unui asemenea mecanism de soluționare alternativă a litigiilor modern. Însă acest punct nu, va, nu se va regăsi pe lista de vot de la INCO. Aș propune raportorilor din umbră să uh, țină cont uh, de aceste remarci în momentul în care vor emite recomandările de vot. În al doilea rând, este în interesul nostru ca acest aviz să fie cât mai scurt și succint pentru a putea fi uh, susținut de Comisia INTA. Comisia INTA va primi 14 avize, drept urmare este important să avem un proiect de, de aviz scurt, subțint uh, și care nu se uh, repetă. Tocmai de aceea aș dori să renunțăm la amendamentele uh, căror mesaj se regăsește în alte părți ale textului. Un membru a sugerat uh, adăugarea unui text, însă eu nu cred că este necesar să, adă- să adăugăm aceeași teză la toate alimentele respective. Cred că este mult mai bine să avem o abordare scurt și la obiect. Mă opresc aici și aștept discuția pe care o vom avea astăzi. Vă mulțumesc. Am înțeles că Recordul nu este reprezentat de acest număr de 226 de amendamente, chiar dacă este un număr uh, important de amendamente și îți mulțumesc pentru că ne-a explicat cum vei gestiona uh, toate aceste amendamente. Doamna Ildico Apălce are acum cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte. Domnul Schwab își cere scuze pentru că nu poate uh, fi prezent astăzi. Dumnealui participă la o vizită și își uh, transmite scuzele pentru absența dumnealui. După cum a declarat deja pe parcursul primei uh, dezbateri, ar dori să meargă în aceeași direcție în ceea ce privește propunerile de amendament. În numele dumnealui aș dori să vă atrag atenția asupra unor amendamente. Amendamentul 160 privind standardizarea. Domnul Schwab consideră că audierea publică uh, a fost una deosebit de utilă, care ne-a arătat care sunt uh, provocările din fața noastră. Domnul Schwab dorește să colaboreze în continuare cu raportoarea, astfel încât să poată fi găsită o nouă formulare pentru text. În ceea ce privește amendamentul 120, domnul Schwab își dorește să se asigure că acest acord nu va afecta în mod uh, negativ libertatea de a, de a pune la dispoziție Uh, servicii și că această clauză nu va, uh, nu va impune restricții uh, autorităților, autorităților publice când vine vorba de achizițiile publice. Domnul Schwab s-a consultat cu Comisia Europeană, care este de acord cu această derogare, lucru care ar trebui să se reflecte în text. În ceea ce privește amendamentele 96 și 112, aici cred că trebuie să ne asigurăm că toate dispozițiile privind achizițiile publice și concesiile să adoptate până acum să rămână în vigoare, un mesaj foarte clar care trebuie să se regăsească în aviz. Domnul Schwab dorește să colaboreze cu raportoarea pentru a îmbunătăți formularea amendamentului, amendamentelor de compromis 4 și 6. Dumnealui este convins că și celelalte amendamente de compromis sunt acceptabile și că raportoarea se va putea baza pe sprijinul uh, grupului politic PP. Vă mulțumesc. Um, and um, Christa Schaldemoses is replaced. Christa Schaldemoses o înlocuiește pe Evelyn Gephardt. Mulțumesc, doamna președintă. Din păcate, doamna Gephardt nu poate să fie astăzi cu noi. Însă, în primul rând, salut uh, munca asiduă a raportării și sper că vom avea un aviz uh, bun și clar din partea Comisiei IMCO. Am câteva note din partea doamnei Gebhard. Ea nu intră în detalii în legătură cu amendamentele propriu-zise, așa încât o să spun câte ceva în legătură cu principiile pe care dorește să le vadă reflectate în aviz. În primul rând, s-a spus, uh, este tradiție pentru grupul SCD să se asigure că acordul TTIP va fi ă, în beneficiul cetățenilor europeni, a lucrătorilor și consumatorului ă, din ă, Uniunea Europeană. Este important ca în ceea ce privește serviciile dreptul de a reglementa pentru toate autoritățile de reglementare din Europa să nu fie încălcat, în special atunci când e vorba de serviciile de interes public și general. Și aici respingem uh, uh, clauza uh, ratchet. Serviciile nu sunt excluse, dacă nu sunt excluse din negocieri, acestea trebuie să fie menținute, dar, din, desigur, în interesul cetățenilor europeni. În ceea ce privește cooperarea de reglementare, trebuie să ne asigurăm ca un, norme ridicate și un uh, nivel ridicat de protecție a mediului sunt asigurate. Doamna Gebhardt uh, argumentează pentru cooperarea în ceea ce privește uh, regulile țării de origine. SCD-ul consideră că orice tratat TTIP fără uh, o abordare ambițioasă a serviciului uh, de achiziții uh, publice nu va fi o valoare adăugată pentru Europa și Statele Unite. Trebuie să găsim și în acest domeniu soluții viabile. și, nu în ultimul rând, am să spun încă o dată că pentru noi, grupul socialiștilor și democraților, este important să realizăm un echilibru uh, atunci când e vorba de cetățenii europeni, consumatori europeni și lucrătorii europeni. Și, sigur, vom încerca să atragem toată susținerea pentru aviz. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc Ă, vorbește cineva în numele M.A. McClarkin, Dan Doughton. Dar sunt raportor din umbră. Ă, aș vrea să actualizăm lista raportorilor din umbră. Da, avem nevoie de o comunicare mai bună în cadrul grupului nostru. Domnul Dalton, deci din punctul de vedere ă, al nostru aș vrea să mulțumesc raportoarei. Nu deseori vezi peste 200 de amendamente la un avis nelegislativ, însă acest lucru uh, ilustrează cât de serios luăm noi această problemă și uh, cât de importante sunt o serie de uh, politici care vor fi afectate de TTIP. Sunt de acord în general cu poziția raportoarei legătură cu amendamentele care nu sunt direct competența IMCO, trebuie să ne asigurăm că putem să uh, influențăm TTIP-ul în zonele care sunt de competența uh, noastră. Uh, susțin această abordare și vreau să ne axăm pe lucrurile pe care trebuie să le facem. În ceea ce privește opoziția ca grup, Uh, suntem uh, mulțumiți de compromisurile de amendamentele de compromis. Uh, s-a încercat să se ajungă la un compromis între toate grupurile, însă la amendamentul 10, cu includerea sectors covered by the agreement, cred că aici se lasă o portiță pentru o serie de incertitudini aceasta este singura noastră îndoială, însă, în general, suntem mulțumiți de direcția în care se îndreaptă lucrurile. Din punctul nostru de vedere, în special pentru consumatori, TTIP-ul conține niște uh, oportunități, deci trebuie să ne apărăm standardele, uh, să Uh, avem bunuri de consum uh, mai convenabile ca preț și de mai bună calitate pentru uh, consumă, consumatori. Denis Young. Mulțumesc foarte mult, Vicky. și colegul meu a depus o mulțime de amendamente, dar și eu am făcut-o. Cred că atunci când e vorba de competența Comisiei IMCO, sunt două uh, direcții în care trebuie să ne, uh, pe care trebuie să ne axăm uh, guvernanța și drepturile consumatorilor. TTIP-ul este un acord pentru investiții și comerț, însă în fapt noi instituim o piață internă care poate să fie extinsă dincolo de Statele Unite și Canada ar putea să se întindă uh, la Japonia. Deci viitorul Comisiei IMCO este într-un fel în mâinile TTIP-ului. De aceea, guvernanța TTIP-ului ar trebui să fie preocuparea noastră și nu înțeleg de ce raportoarea spune că, de pildă, uh, soluționarea litigiilor între investitor și stat, ISDS-ul, nu este uh, competența Comisiei IMCO pentru că totul depinde parțial de acest sistem. O să vă dau un exemplu. Curtea de Justiție de la Luxemburg a, a avut uh, un aviz în decembrie în legătură cu acordul de aderare a Uniunii Europene în legătură la, uh, la uh, Comisia Europeană a Drepturilor Omului. Uh, Ă, nu avem încă un text final în legătură cu TTIP-ul. Avem un ă, text final ă, CETA, dar nu în legătură cu TTIP-ul. Pot să-mi imaginez că în ceea ce privește TTIP-ul, Curtea de Justiție și-ar putea găsi propria jurisprudență în ceea ce privește piața internă atunci când va exista o hotărâre în contextul soluționării litigiilor între investitori și stat care să meargă într-o altă direcție. N-am analizat acest lucru încă. Nu am analizat care uh, va fi poziția Parlamentului uh, European sau acestei comisii când e vorba de cooperarea în materie de reglementare în viitor. Comisia IMCO va spune da sau nu, sau putem uh, să depunem amendamente la Comisia privind Uh, cooperarea în materie de reglementare, cum se va proceda? Abordarea se va concentra pe un număr de recomandări care vor fi elaborate de această comisie uh, sau mai degrabă de fondul muncii noastre uh, în ceea ce privește piața internă. Cred că abordare prea îngustă Uh, negocierile care vor avea loc chiar și în această după amiază. Trebuie să luăm lucrurile foarte uh, în serios, trebuie să luăm foarte în serios viitorul nostru pe piața internă, viitorul pieței interne în uh, viitor. Mulțumesc! Mulțumesc. Pascal Duran. Mulțumesc Vicky care vorbește în locul său pentru o dată. Um, am spus-o și ultima dată, am impresia că există o diferență de idei, de filozofie foarte mare în legătură cu modul în care abordăm această piață transatlantică. Un lucru este sigur, vreau să-i mulțumesc doamnei Șenănțova pentru uh, activitatea sa, pentru munca sa și faptul că a încercat să includă uh, câteva elemente de reglementare. Uh, mai ales în ceea ce privește serviciile publice și achizițiile publice, a existat un progres. Pe de o parte, s-a încercat să, a încercat să rețină, să includă observațiile noastre. Sunt de acord cu tot ceea ce a spus domnul de Jong în ceea ce privește cooperarea în materie de reglementare și arbitrajul privat. Nu putem, într-o comisie care are competența să apere, pe de o parte, piața internă și, în același timp, uh, consumatorii în sens uh, general, în sens larg, nu putem să considerăm o chestiune uh, de lăsat deoparte cea și anume cea de cooperare în materie de reglementare, pentru că putem să venim cu amendamente care sunt esențiale. Această cooperare nu trebuie să interzică în viitor Uniunii Europene să ea să elaboreze anumite norme fără a trece prin furcile caudine a codului cu Statele Unite. Deci acest lucru ar fi contrar esenței noastre ca și comisie. Deci această dezbatere nu poate fi respinsă numai dintr-o chestiune de procedură sau să spunem nu este în area noastră de competență. Ba da, este, pentru că acest lucru este exact uh, referitor la uh, piața internă și ceea ce dorim să realizăm. Deci insist uh, și eu, la rândul meu, ca această chestiune să fie avută în vedere foarte clar în cadrul avizului IMCO, pentru că, așa cum am spus-o într-o manieră generală, populația și specialiștii sunt preocupați de acest lucru și ar fi surprinzător ca uh, Comisia INCO să nu aibă un cuvânt de spus în această privință. Să putem să spunem că uh, cooperarea în materie de reglementare să limiteze capacitatea Uniunii Europene să elaboreze norme în mod ă, liber. Apoi va fi compromisul uh, semnificativ 10 care Uh, va defini ceea ce dorim noi să protejăm, să apărăm. Încă o dată, mulțumesc raportoarei că a inclus în acest compromis, în acest alineat, esențialul pe care dorim să îl păstrăm, chiar dacă nu se poate uh, relua uh, integral propunerea făcută. Acum, în Uh, ceea ce privește clauza ratchet, care este acceptată într-una dintre clauzele privind uh, achizițiile publice, am dorit ca aceasta să existe și în ceea ce privește serviciile, astfel încât uh, să nu existe o nereturnare la o serie de aspecte de liberalizare. La amendamentul de compromis 3, apoi avem și o altă chestiune, nu o să intru în detaliu, Există o serie întreagă, o exceptare orizontală pentru serviciile uh, publice în ceea ce privește uh, apa și audiovizualul. Sunt exceptări care au fost uh, scoase din uh, directiva Balkenstein. Trebuie să le scoatem din tratat pentru că dacă ele sunt scoase dintr-un, dintr-o directivă, ar fi păcat să apară într-un tratat pentru care exista un conflict de drept, de legislație. Deci trebuie să eliminăm această clauză din tratat. Un alt punct în ceea ce este finanțarea serviciilor publice din uh, articolul 14 din Tratatul Uniunilor și pe care nu-l regăsim, vrem să se spună foarte clar că putem să continuăm să finanțăm serviciile publice, să nu existe greutăți din acest punct de vedere. Uh, Cred că deja am luat mult din uh, timpul dumneavoastră, însă, încă o dată, punctul esențial pentru noi este ca Uniunea Europeană să nu își afecteze uh, capacitatea sa de a elabora norme care să fie uh, spre binele, în beneficiul uh, cetățenilor uh, săi. Mulțumesc! doamna Trazinski. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să reamintesc în primul rând că e vorba de un aviz uh, cu privire la negocierile despre care nu știm prea mare lucru, pentru că ele sunt în uh, spatele ușilor închise, contrar oricărei uh, logici. Da, noi avem îndoieli serioase și cred că îndoielile noastre sunt legitime. Temerile noastre ca acest acord nu o să fie decât uh, în uh, favoarea Statelor Unite, care este o putere uh, deja foarte mare, pentru că e vorba de o ideologie ultraliberală pe care o favorizăm. Temer că acest acord, că prin acest acord ne vor fi impuse norme cu consecințe care nu pot fi calculate în momentul de față. Legea celui mai puternic se impune atunci când e vorba de comerț. Nu avem armele suficiente pentru a face față unei concurențe neloiale, pentru că societățile noastre sunt fragile, neavând protecția necesară. Statele Unite nu vor uh, renunța la politica protecționistă de ochii frumoși ai uh, societăților și companiilor uh, din Uniunea Europeană. IMM-urile vor beneficia de acest acord, spuneți. Cum putem să asigurăm acest lucru? Pentru că argumentele dumneavoastră se bazează pe dorințe iraționale și ira care nu pot fi realizate. Uh, sigur, am putea să spuneți că suntem populiști, pentru că uh, mă preocupă așteptările cetățenilor noștri din Europa. Vreau să vă reamintesc că marea majoritate a francezilor uh, resping acest proiect nu pentru că nu li s-a explicat sau pentru că sunt idioți, ci pentru că vor să renunțe acest acord, ținând, pentru că sunt conștienți de realitățile care uh, le sunt impuse. Agricultura noastră va fi uh, distrusă când deja uh, ea suferă am uh, propus un amendament care propune un lucru simplu. La sfârșitul negocierilor și ținând cont de uh, consecințele pe care acest tratat îl va avea asupra uh, concetățenilor noștri, am vrea ca această comisie să încurajeze organizarea unui referendum în toate statele Uniunii Europene. Acest lucru va face onoare uh, și ar avea două uh, avantaje. Să informeze concetățenii noștri în legătură cu scopurile și ce au uh, realizat acest tratat și dacă este adoptat, uh, se va uh, rezolva și problema lipsei de transparență. Apoi uh, vom auzi vocea poporului, vom reda vocea poporului. nu problema problemele din agricultură mă fac să pun această problemă, ci vreau să vin în întâmpinarea tuturor uh, celor care ne-au ales. Vă mulțumesc! Da, să vedem dacă mai dorește cineva să intervină. Da, mulțumesc, uh, Vicky. Vreau să sprijin uh, și să-l felicit Vă felicit, doamna raportare, pentru acest aviz foarte bun. Sunt destul de mulțumită că sunt așa de multe amendamente. Mă gândesc și după audierile care au avut loc, deja mă îngrijorează puțin. Adică, vreodată ne apucăm să criticăm ceva ce nu cunoaștem încă, deci. Uh, iar îngrijorarea principală este faptul că, până la urmă, în acest proces de negociere încă n-am văzut niște progrese suficiente și Totuși trebuie să dăm un spațiu de manevră comisiei ca să poată negocia ceva. Însă ă, dacă noi ne apucăm să ă, scoatem în față permanent ă, frica, mecanismul, cine știe unde putem ajunge. Totuși, de ce să spunem că nu cunoaștem lucrurile? Mandatul dat comisiei a fost publicat, a fost făcut public, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată înainte în istoria negocierilor comerciale. Este o situație de o transparență mult mai mare decât înainte. Iar uh, faptul, simplu fapt că avem aceste reuniuni, că au avut loc uh, acele audieri, dezbateri deschise cu participarea publicului, care a putut deci să asculte, să-și facă o opinie. Însă, da, este într-adevăr acum nevoie să explicăm, să lămurim. Da, există și niște temeri legitime în ce privește standardele, securitate alimentară și așa mai departe, dar nu trebuie să alimentăm uh, aceste temeri pe un fond populist. De aceea eu aș vrea să uh, Uh, reafirm sprijinul meu către uh, colega noastră raportoare și această idee că trebuie să ne menținem viziunea asupra acestei, acestui lucru important. Trebuie să pierdem elanul acestui moment, pentru că și UE și Statele Unite ne-am uh, angajat pe acest drum, dar Statele Unite au și alte priorități, au negocieri și cu uh, zona comercială din Asia. Deci, uh, noi nu trebuie să pierdem această ocazie de a uh, strânge legăturile cu principalul nostru comercial, Statele Unite. Asta ar fi cel mai mare acord comercial din lume. Uh, nu, nu cred că trebuie să diabolizăm standardele existente în SUA și să cultivăm aceste frici, să le spunem oamenilor că vom fi invadați de organisme modificate genetic și așa mai departe. Oricum, ceea ce știm de fapt sigur este că nimeni nu va veni să ne schimbe cu forța standardele securitate alimentare. Niciun negociator de partea Comisiei nu va schimba aceste lucruri. Doar noi, doar autoritățile legitime și la fel se întâmplă în toate uh, domeniile de reglementare pe servicii publice, pe drepturile lucrătorilor și mai departe. Deci eu nu cred că este un lucru bun să depunem atât de multe amendamente care doar uh, stârnesc și atât frica în rândul cetățenilor. Pentru că nu, normele pe care există deja în Europa nu vor fi schimbate așa peste noapte de un negociator. Oare chiar nimeni nu știe acest lucru? Oare chiar i-a mințit pe cetățeni până acum uh, în ce privește regulile din UE? Nu trebuie să pierdem în vedere adevăratul obiectiv, să favorizăm crearea locurilor de muncă, fără să cheltuim uh, și mai mulți bani din taxe și impozite. Și tocmai de aceea trebuie să vedem cum menținem pozitiv și eficient acest proces de negociere cu Statele Unite. Și de aceea trebuie să avem un aviz concis, pozitiv, care să poată fi reținut de către Comisia INTA, pentru că altfel, dacă trimitem sute de pagini, nu se va fi reținut nimic. Și, în încheiere, oricum, până și uh, acordul pe care deja l-am negociat cu Canada, chiar și acolo au fost lăsate în mod clar zone de excepție, mai ales pentru sănătate și pentru uh, standardele reglementare. Sper că l-ați citit, nu? Uh, deci, iarăși vă spun, și acolo a fost un caz fără precedent de transparență, mai multă ca niciodată. Deci, vă mulțumesc tuturor pentru responsabilitate. Mai dorește altcineva să intervină? Poate din partea comisiei poate domnul director de unitate de profil din partea comisiei, domnul Fan Ecaut, vă mulțumim pentru prezență. Da, vă mulțumesc, într-adevăr, domnul Huban nu a putut să vină astăzi. Și din partea DigiTrade, în primul rând, țin și eu să-i mulțumesc raportoarei și uh, raportorilor din umbră pentru eforturile pe amendamente de compromis și sunt foarte încrezător că aceste amendamente de compromis uh, instituie o agendă pozitivă referitoare la aceste negocieri în ce privește din prisma Comisiei INCO. Bineînțeles, până la urmă, ăsta este scopul nostru comun a tuturor, să obținem ceva pozitiv. Uh, am auzit că a fost menționată aici chestiunea uh, Uh, un eventual risc din partea TTIP-ului asupra pieței comune. Dar uh, aici este o neînțelegere, pentru că TTIP-ul este un acord comercial care include deci niște aspecte reglementare, dar uh, asta nu înseamnă că va crea o nouă piață comună care să concureze pe cea existentă în UE cu instituții comune și reguli comune. Nu, TTIP-ul nu va pune în vreun fel uh, în pericol modul în care guvernăm uh, și reglementăm piața comună. Deci cred că acest lucru a fost deja spus destul de clar și chiar de către unul dintre vicepreședinții Comisiei în, deci nu vor exista uh, consecințe neprevăzute asupra uh, pieței comune. Asta ce înseamnă, de fapt, înseamnă și că acordul TTIP va permite să ne menținem toate valorile fundamentale, indiferent despre ce subiect vorbim și despre servicii publice. De exemplu, asta nu înseamnă că în TTIP ne vom lua angajamente în ce, fixe în ce privește serviciile publice, serviciile de sănătate. Uh, asta se leagă și de problema clauzei Racer, care de fapt nu este foarte relevantă când ne referim la serviciile publice. Și, bineînțeles, ne vom strădui întotdeauna să obținem cele mai ridicate standarde posibil. Și, bineînțeles, și noi împărtășim uh, această recomandare de a avea ambiții foarte mari în ce privește regulamentul uh, referitor la achizițiile publice. Deci, bineînțeles că ne vom continua eforturile în această direcție. Și s-a menționat și chestiunea clauzelor IEDES. În această privință trebuie să menționez că doamna Malmström va participa mâine la o Comisiei INTA uh, pentru a preciza mai bine punctul de vedere al Comisiei asupra clauzelor ISDS și, în final, încă un element. S-a menționat un posibil impact uh, al anumitor decizii uh, de tip ISDS asupra capacității de a legifera în UE. Dar Bineînțeles, să nu uităm, Curtea de Justiție uh, a UE aplică legea UE, iar uh, deciziile eventuale a unei curți de tip ISDS nu uh, implică, nu, a, nu afectează, de fapt, deciziile pe care le-ar putea lua Curtea Europeană de Justiție. Bineînțeles că orice litigiu în Europa va rămâne, evident, de competența Curții Europene de Justiție și a legislației UE. Încă o dată uh, mulțumesc uh, Comisiei dumneavoastră pentru această abordare constructivă și pentru toată munca depusă pentru a obține aceste amendamente de compromis. Mulțumesc. Thank you very much. Vă mulțumim. Cred că ar fi trebuit să mă înscriu și eu la cuvânt, aveam câteva elemente pe care am să le subliniez, dar în primul rând uh, vă mulțumesc foarte mult pentru munca pe care le-ați Mulțumesc pentru că ne-a ajutat să menținem o direcție pozitivă. Pentru că, într-adevăr, ne dorim ca cei de la colegii de la Comisia INTA să poată lua în considerare ceva pozitiv din partea noastră. Bineînțeles, nu uităm, uh, colegii de la INTA au lucrat ani de zile la acest obiectiv de a reduce din barierele existente împotriva mm, comerțului, mai ales pentru IMM-uri. Și bineînțeles că uh, și noi suntem interesați de acest obiectiv. Și acum mă gândesc și la comentariile noastre privind îndepărtarea barierilor netarifare, mai ales în cazul IMM-urilor. Bineînțeles, este un aspect foarte important. Acum, uh, faptul că există standarde diferite în zone diferite nu este un lucru neapărat uh, rău. Și cum, cum, să ne uităm că nu putem noi să stabilim care standard este rău în altă parte. Dar dacă putem într-un fel reduce barierele care stau în calea IMM-urilor, nu poate fi decât bine, pentru că le vom ajuta să uh, exporte. Bineînțeles, știm cu toții, procesul este destul de complex, dar nici nu trebuie să fie subminat uh, într un fel de tărăgânare la nivel legislativ. Deci, eu cred că da, este într-adevăr necesar și din partea noastră să oferim încredere publicului. Și, deci, da, trebuie să subliniem faptul că sectoare cum ar fi sănătate, serviciile publice, nu vor fi afectate de către semnarea acordului TTIP. Și, în fine, subliniez și importanța deci, de a lucra foarte îndeaproape pe chestiunea achizițiilor publice, pentru că, da, asta intră, într-adevăr, în domeniul nostru de competențe și trebuie să ne asigurăm că vom avea aici uh, obiective suficient de ambițioase. Dita, doriți poate să uh, trageți concluziile? Mulțumesc, doamna președinte. Uh, observ că unii colegi au plecat deja. Deci nu o să pot uh, să explic acum uh, amendamentele de compromis, dar dați-mi voi doar să mă refer la ce a spus atât dumneavoastră cât și vicepreședintele comisiei noastre, pentru că da, sper că acest mesaj puternic uh, pe care comisia noastră trebuie să-l ofere în procesul de negociere. Sper deci că acest mesaj va fi înscris în textul nostru în așa fel încât să fie un text echilibrat. Și, bineînțeles, sper că cea mai mare parte a grupurilor vor reuși să se pună de acord, să sprijinim acest text. Vă mulțumesc tuturor pentru intervențiile din discuția de astăzi. Din toate cele auzite, sentimentul meu este că Uh, mergem în direcția cea bună, mulțumită amendamentelor de compromis și că da, vom uh, reuși să uh, avem și mai multe amendamente de compromis. Mulțumesc. Thank you. So we are in... Mulțumim. Deci avem de gând să votăm asupra acestui proiect de aviz pe 24 martie, înainte de votul din Comisia INTA pe 6 mai. Mulțumim! So, should we move on to the next? Haideți să trecem la următorul uh, punct de pe ordinea de zi, proiectul de aviz al domnului Dita Iaconsari, soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni Comisia competentă pe fond este ITRE, INCO este comisia asociată în temeiul articolului 54. Doresc să vă mulțumesc pentru raportul dumneavoastră, doamna Iaconsari. Sper că doriți să ne l prezentați. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Salut propunerea comisiei pentru a introduce programul uh, soluțiilor de interoperabilitate, pe scurt ISA 2, un program deosebit de important pentru piața unică care permite depășirea barierelor electronice existente între statele membre și permite o modernizare mai mare a sectorului public. În proiectul meu de aviz mă concentrez asupra competențelor principale ale Comisiei uh, IMCO, ținând cont de competențele exclusive ale Comisiei LIBE privind protecția datelor pe caracter personal. Știți că de această dată competențele sunt împărțite între comisiile ITRE, IMCO și LIBE. Acestea sunt punctele pe care le-am urmărit prin amendamentele pe care le-am uh, depus. Un subiect important asupra căruia mă acces în proiectul de aviz sunt cetățenii și întreprinderile. Propunerea Comisiei include în titlul său cetățenii și întreprinderile. Afirmă că are o abordare cuprinzătoare și că merge dincolo de elementele relevante pentru administrațiile publice. Însă conținutul acestei propuneri nu susține suficient de mult uh, această afirmare. Tocmai de aceea am adăugat unele clarificări, am făcut unele precizări în acest sens pentru a ne asigura că atât cetățenii cât și întreprinderile vor avea de câștigat în urma ISA 2. Am inclus un set de dispoziții care cer Comisiei Europene să țină cont în primul rând de situația specifică a întreprinderilor mici și mijlocii și a micro-întreprinderilor și să faciliteze uh, soluțiile care vin în întâmpinarea întreprinderilor mici și mijlocii. Trebuie să ținem cont de nevoile cetățenilor și de aspectele sociale ale acestei interoperabilități. Toată lumea trebuie să profite la maxim de oportunitățile aduse de noile tehnologii. Orice acțiuni în cadrul programului ISA 2 trebuie să respecte aceste principii care stau la baza funcționării serviciilor publice europene, așa cum acestea sunt definite în cadrul european de interoperabilitate. În mod special, principiul incluziunii, ușoare folosință de către utilizatori și accesibilității punerea la dispoziția sprijinului uh, tehnic uh, necesar cetățenilor și întreprinderilor este deosebit de important. De asemenea, aceste servicii trebuie să poată fi accesate prin modalități uh, tradiționale și libertatea internetului, de asemenea, este un principiu care trebuie să fie respectat. Am insistat asupra importanței unor uh, soluții care să treacă testul viitorului și să fie de asemenea neutre din punct de vedere tehnologic. În plus, propunerea făcută de comisii nu este clară atunci când vine vorba de ce înțelegem prin termenul utilizator. Acest termen apare în mai multe contexte și duce la confuzie. Drept urmare, la articolul 2 am adăugat o definiție a unui utilizator, acesta însemnând o administrație publică europeană la nivel regional, național, regional și local. Am definit de asemenea uh, utilizatorii finali, care sunt în întreprinderile și cetățenii. O altă temă importantă este comunicarea, informarea și promovarea acestei uh, teme. Eu consider că există o lipsă de informații, tocmai de aceea la articolul 3 cer Comisiei Europene să lucreze la o strategie de comunicare pentru a disemina toate aceste informații și beneficiile aduse de programul ISA 2. Aceste măsuri de comunicare ar trebui să fie simțite uh, mai ales înspre întreprinderile mici și mijlocii și cetățeni și este nevoie de aceste măsuri de la bun început de la bun început, tocmai de aceea impun o perioadă de șase luni pentru demararea acestor măsuri din momentul intrării în vigoare acestei decizii. În plus, prin, în punerea în aplicare acestui program, trebuie să se profită de sinergiile care pot fi obținute cu uh, toți toate părțile interesate. Întreprinderile mici și mijlocii ar trebui să fie implicate într-un număr cât mai mare de proiecte posibil. Apoi salut propunerea Comisiei de monitorizare și de punere în aplicare a programului ISA 2, de evaluare a modului de funcționare a acestui program. Cred că Parlamentul European, în calitate de colegiuitor, ar trebui să se implice în procesul de punere în aplicare și de evaluare a acestui program. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, care cuvântul doamna Panova. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc raportoarei pentru proiectul de aviz și pentru amendamentele depuse de dumnei. Mă bucură să văd că unele din propunerile pe care vi le-am făcut uh, pe parcursul întâlnirii raportorilor din umbră se regăsesc în aceste amendamente depuse de dumneavoastră și multe dintre ele le voi sprijini. Unele dintre principalele puncte importante pentru mine, care țin seama de competența, competențele INCO. așa cum a spus și dumneavoastră, uh, sunt uh, dispozițiile dedicate întreprinderilor mici și mijlocii și micro-întreprinderilor, uh, ținerea cont de ținând cont de nevoile acestora și de reutilizarea acestor date de către cetățeni și întreprinderi. Când vine vorba de comunicarea și de prezentarea beneficiilor aduse de acest program pentru cetățeni, salut și eu propunerea de a avea o strategie de comunicare pentru ISA 2. Înțeleg că în buget nu, este pre, nu sunt prevăzute cheltuieli pentru această o asemenea strategie de comunicare, dar cred că am putea depăși fără probleme aceste obstacol este, uh, este important să există și un material de promovare acestui program pe internet, într-un limbaj cât mai simplu și ușor de înțeles. Noi, în calitate de europarlamentari, cred că am putea promova și noi acest program în contactele pe care le avem cu electoratul, cu cetățenii, pe mediile de comunicare socială de asemenea, beneficiile programului ar putea fi prezentate prin diferite infograf- infografice pe internet, de exemplu, în ceea ce privește asistența tehnică oferită cetățenilor și întreprinderilor, cred că recurgerea la soluțiile de interoperabilitate este o idee foarte bună. Există deja un număr mare de programe uh, uh, europene care vin în întâmpinarea cetățenilor europeni, programul uh, pregătirii profesionale pe parcursul întregii vieți, apoi programe speciale pentru uh, șomeri, pentru persoanele în vârstă și este foarte important să asigurăm o egalitate de șanse în economia digitală tuturor categoriilor de, de cetățeni și din acest punct de vedere ISA 2 cred că are un potențial foarte mare. Apoi, cred că obiectivul nostru ar trebui să ar trebui să țină să se referă la consolidarea cunoștințelor uh, digitale în contextul uh, noi revoluții digitale Uh, din acest punct de vedere, nu sunt de acord cu amendamentul 10, uh, pentru că programul ISA 2 nu are, nu are competențe în ceea ce privește uh, necesitățile, nevoile sociale. În ceea ce privește programul ISA 2 și neutralitatea, introducerea conceptului de neutralitate față de acest program ISA 2, nu înțeleg exact care este legătura. Apoi, în, uh, în ceea ce privește amendamentul privind uh, stabilirea unor standarde, ar trebui să nu uităm că acest program ISA 2 nu, nu trebuie să stabilească unele standarde. Stabilirea standardelor este un proces uh, separat. Specificațiile, uh, cerințele tehnice dezvoltate cu autoritățile relevante din statele membre ar putea apoi fi folosită de comisiile specializate de standardizare. Deci poate uh, raportoarea ne poate spune mai multe cuvinte despre intențiile acestui amendament. Mulțumesc. Mulțumesc. Spune doamna președinte, eu sunt raportor din umbră din partea ECR. Aș dori să mulțumesc și eu abordare pentru modul în care a abordat acest avis care se axează pe aspectele de piață, pieței unice și de protecție a consumatorilor, aspecte care țin seama de datele cu caracter personal, rămân în competențele Comisiei Libe. Pentru ca ISA să funcționeze, și cred că am spus acest lucru deja la ultimul schimb de opinii, trebuie să se concentreze doar pe un număr limitat de servicii țintite pe folosirea de către utilizator și pe cererea exist- existentă. Trebuie să vedem care va fi plus valoarea pentru utilizator și care sunt necesitățile reale ale utilizatorilor. Îmi aduc aminte că în momentul în care comisarul Ansip a participat la audiere aici, dumnealui a spus că nu este niciun motiv ca serviciile publice să se regăsească pe internet. Ei bine, acest lucru reduce costurile și contribuie la transparența, uh, la transparența serviciilor publice. Pentru a obține încrederea consumatorilor, încrederea opiniei publice, aceștia trebuie să aibă încredere în sistemele pe care le folosim. Nu trebuie să introducem interoperabilitatea doar de dragul de a avea unele sisteme care uh, sunt interoperabile. Trebuie să fim atenți să nu excludem uh, vechile tehnologii, să impunem un singur sistem, pentru că atunci, uh, într-adevăr, uh, am avea un sistem interoperabil, dar am exclude complet vechile tehnologii uh, ceea ce nu cred că este în interesul consumatorilor. Deci <coughs> trebuie să fim uh, precauți, uh, să vedem care sunt uh, paginile de internet care trebuie să fie într-adevăr interoperabile și să ne stabilim foarte bine prioritățile. Plecând de la cele spuse de antevorbitoarea mea privind neutralitatea rețelelor, și aici trebuie să fim precauți. Definiția Uh, pe baza căreia, care este discutată de Consiliu uh, privind neutralitatea rețelelor, ține seama de diferitele tipuri de utilizatori. Internetul lucrurilor presupune uh, categorii diferite de utilizatori a internetului față de cei față de indivizii care recur la servicii de internet pe bandă largă. Deci este o, o abordare diferit aici, deci trebuie să fim foarte atenți că atunci când definim neutralitatea rețelelor, ne gândim și la, nu doar la viitor, dar ne gândim și la excluderea vechilor tehnologii. Amendamentul 41 al raportorului spune că evaluarea programului ISA 2 trebuie să conțină informații privind beneficiile cuantificabile oferite de acest uh, program prin crearea unei legături între programul ISA 2 și necesitățile utilizatorilor. Eu cred că aici am putea să introducem și aspectele care țin de cost. Și acum uh, dau cuvântul domnului Danton în partea liberalilor. Domnul Goga. Aș dori să mulțumesc raportoarei pentru munca depusă acest uh, raport. Cred că proiectul de aviz aduce o adevărată plus valoare acestei propuneri. Este important ca statele membre să îmbunătățească accesul la serviciile publice pe internet. Dacă ne dorim să consolidăm piața unică digitală, ISA 2 ar trebui să se axeze pe plus valoarea transfrontalieră. Tot mai multe întreprinderi fac schimburi uh, comerciale și uh, activează într-un context transfrontalier și au contacte cu diferite autorități publice. În, din păcate, um, Estonia este un, este un exemplu bun, însă există probleme, există obstacole în alte state membre care împiedică întreprinderile și cetățenii să folosească într-un mod eficace serviciile publice. Din uh, proiectul de aviz sunt de acord cu amendamentele care cer soluții orientate înspre viitor și reiterez ideea că asistența tehnică ar trebui să fie oferită cetățenilor și întreprinderilor în momentul în care aceștia folosesc uh, soluții de interoperabilitate. Sunt de acord de asemenea cu amendamentul privind strategia de comunicare pentru a pentru a prezenta beneficiile și modul de funcționare acestui program. Cred că putem lucra mai mult la un set de dispoziții care să oblige Comisia Europeană să țină cont de situația specifică a IMM-urilor. Mulțumesc. So, thank you for that. Mulțumesc. Nu este niciun raportor din umbre care să reprezinte uh, GUE. Julia Vedov este din partea verzilor. Cine dorește să mai ia cuvântul? Domnul Calas. Doamna Calas. Mulțumesc. Am uh, câteva comentarii uh, suplimentare pentru că am lucrat la Comisia ITRE asupra uh, ISA 2 este deosebit de important să uh, ne asigurăm că soluțiile e solution sunt prelate de uh, IMM-uri uh, și de populație. Trebuie să instituim un e-society în Europa să încurajăm administrația să folosească procedurile online. În amendamentele mele am uh, evidențiat uh, relevanța, pertinența înregistrării uh, unice a uh, datelor și acest principiu o singură dată este pertinent în special pentru cetățeni pentru că trebuie să furnizeze informații uh, doar o singură dată administrației uh, publice și uh, în felul acesta se reduce povara administrativă și pentru întreprinderi s-ar putea să existe necesitatea de a lărgi sfera de aplicare a agenției um, EULESA. Aceasta a fost folosită pentru sistemul informatic Schengen și ar trebui să se recurgă la ea și pentru administrația vamală și în alte uh, domenii. Mulțumesc raportoarei pentru excelenta sa muncă. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc. Dorește altcineva să mai intervină? Am să dau cuvântul acum reprezentantului Comisiei. Margherita Habecastes, șef de unitate, programul ISA. Mulțumesc. O să uh, preiau câteva aspecte care au fost punctate de eurodeputați S-a spus în mai multe rânduri și susținem importanța și necesitatea comunicării și conștientizării în mai mare măsură. Știm um, că bugetul programului nu ne permite să uh, avem campanii largi de informare a cetățenilor și întreprinderilor. Totuși, uh, avem în vedere dezvoltarea unor instrumente care ulterior să fie utilizate uh, din nou de administrațiile publice în comunicarea cu cetățenii și întreprinderile. Pot să fie instrumente generice, o platformă care să fie uh, legată de acțiuni concrete în domenii concrete care prezintă interes uh, pentru IMM-uri și administrațiile publice. În plus, în ceea ce privește implicarea IMM-urilor, sunt uh, mai multe aspecte care le privesc și uh, de pe urma cărora ar putea să uh, beneficieze. Primul este faptul că programul se face, se derulează prin achiziții publice. Deci fiecare întreprindere poate să aplice pentru astfel de achiziții publice. În al doilea rând, domenii concrete de dezvoltare a interoperabilității și o să menționez uh, registrele de bază care sunt foarte importante pentru principiul uh, once only and digital by default. Acest uh, a fost uh, dezvoltat în comunitățile de practici care sunt susținute de platforme la care toată lumea poate să participe. Poate că ar trebui să avem mai mult în vedere uh, participarea la această comunitate de practici uh, a uh, IMM-urilor. A treia modalitate de implicare a IMM-urilor, care este prevăzută și care este deja uh, instituită în programul ISA o constituie uh, consultările publice, așa cum uh, a fost uh, pentru cadrul de interoperabilitate european sau pentru caiete de sarcini care au fost elaborate, cum ar fi semantics, aceste cadre, aceste caiete de sarcini fac obiectul unor uh, consultări publice, fiecare poate să-și aducă contribuția care poate fi preluată astfel încât să se îmbunătățească cadrul și caietele de sarcini. Un alt punct pe care aș dori să uh, uh, îl dezvolt în legătură cu intervențiile de până acum se referă uh, la dovezile viitoare. Uh, unul dintre criteriile și una dintre condițiile de a se uh, ajunge la uh, soluții sigure în viitor uh, este interoperabilitatea, pentru că aplicațiile se pot dezvolta independent în diferite uh, administrații publice. Deci dacă garantezi interoperabilitatea, interoperabilitatea, garantezi de fapt că fiecare va putea să se dezvolte de sine stătător, fără să fie blocate, să se împotmolească în tehnologii tradiționale, pentru că există o serie de interdependențe în administrațiile publice. Deci, uh, acesta este un aspect uh, care ar trebui întărit, întărit uh, în derularea programului. trebuie să avem uh, soluții viabile, sigure pentru viitor. Și cred că asta este tot ce am dorit să spun uh, până în prezent. Președinte, mulțumesc foarte mult. Lisa Giaconțari, vrei să vii cu niște concluzii? Mulțumesc foarte pe scurt. În primul rând, uh, Mulțumesc pentru aceste propuneri bune și constructive. Întoarcându-mă la amendamentul 1, poate că trebuie să-l clarificăm, pentru că nu este o cerință de a dezvolta, de a elabora un uh, standard. Dar dacă această nevoie va apărea în viitor, uh, putem să reconsiderăm lucrurile. Aceste programe, programele de acest tip trebuie să fie cât mai flexibile cu putință, pentru că tehnologiile în acest domeniu se dezvoltă atât de rapid încât flexibilitatea este esențială. Astfel încât uh, să se orienteze către viitor și să fie viabile în viitor. Mulțumesc Comisiei, mulțumesc raportorilor din umbră. Termenul de depunere a amendamentelor este 31 martie. Așa încât mulțumesc că avem suficient timp pentru a elabora aceste amendamente. Deci termenul de depunere amendamentelor este 31 martie. Mulțumesc foarte mult și apoi vom analiza aceste amendamente pe 6 și 7 mai. S-ar putea să fiu ocupată pe 7 mai? S-ar putea ca tu să prezidezi ședința comisiei pe 7 mai. și doamna Steiler a spus că s-ar putea să nu fie disponibilă pe 7 mai. Mulțumesc pentru munca noastră, colegi. Trecem la ultimul punct uh, de pe ordinea de zi din această dimineață. Aș vrea să știu dacă raportorul din umbra din partea SCD mi se poate alătura. Mulțumesc tuturor. Înțeleg că avem uh, în sală o delegație a unor deputați uh, din Austria, bun venit. Este o săptămână ciudată în uh, Parlamentul European, pentru că, în mod normal, avem o săptămână întreagă pentru comisii. Săptămâna aceasta există numai două zile de comisii și restul săptămânii este o săptămână turcoază deci mulți uh, membri uh, sunt înlocuiți uh, de alții. Deci veți vedea munca în echipă a eurodeputaților la cel mai înalt nivel astăzi. Următorul punct pe ordinea de zi este este avizul privind impactul evoluțiilor de pe piețele europene din domeniul apărării asupra securității și capacității de apărare în Europa. Raportor este Ildico Galpelt. Este un uh, raport din proprie inițiative al uh, SEDE cu Ana Gomes, raportor avem o implicare a regulii 54 și o să reamintesc membrilor și secretarul mă va corecta dacă, am, dacă greșesc. În trecut, uh, Comisia privind piața internă a jucat, uh, a avut un rol uh, de frunte, a fost Comisia competentă pe fond este competența noastră în ceea ce privește achizițiile publice. A fost o plăcere să lucrez cu Comisia uh, sede uh, și uh, sede nu a comentat competența noastră în baza regulei, regulii 54. Am să dau cuvântul doamnei Calpelci pentru a-și prezenta proiectul de aviz. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, este esențial să discutăm în mod uh, clar uh, contextul tehnic al acestui proiect de aviz, așa cum a spus. Este o procedură asociată uh, a comisiilor, de aceea am negociat această chestiune cu doamna Ana Gomes în ceea ce privește cu competențele comisiilor pertinente. Uh, Comisia noastră este în mod clar responsabilă de achizițiile publice în domeniul apărării și uh, fragmentarea pieței. Deci uh, avem uh, o competență cât se poate de bine de delimitată. O să vă prezint acum proiectul de aviz. Este un proiect, este un proiect de raport din proprie inițiativă pe baza directivei 2009-81, care a fost uh, pe deplin transpusă în statele membre. Deci, cu alte cuvinte, avem un cadru de reglementare pentru piața apărării din Uniunea Europeană și este prima oară când regulile pieței interne se aplică în uh, acest sector pentru uh, concurență loială. Apărarea este o piață foarte specifică uh, și va rămâne așa. Uh, și există o fragmentare la nivel național în acest sector care va dăinui în timp. Uh, comisia încearcă să elaboreze dispoziții pentru a pune în aplicare directiva și pentru a-și urmări, a-și promova în continuare obiectivele. Este important ca în momente de reduceri bugetare să avem resurse și aceste resurse trebuie să fie utilizate în mod eficient uh, uh, prin uh, punerea la oaltă a cererii, așa cum am propus în proiectul meu. Este o metodă foarte eficientă de a face acest lucru. Directiva include de asemenea dispoziții uh, concrete în ceea ce privește uh, agențiile uh, publice de achiziții publice pentru a avea programe comune și exerciții uh, de uh, achiziții publice comune. Uh, statele membre trebuie să facă tot ceea ce le stă în putință pentru a aplica aceste dispoziții și măsuri și Uh, pentru a promova economiile de scară în măsura în care acest lucru este posibil în beneficiul uh, cooperării în întreaga zonă a Uniunii Europene. Este de asemenea important să spunem că contractele, anumite contracte nu intră în domeniul de aplicare al directivei, pentru că uh, E vorba de uh, programe de cooperare care promovează uh, eficiența. Sunt, uh, de pildă, excluse uh, contracte de achiziții publice bilaterale sau cele care trebuie să respecte uh, obligații internaționale. Sunt excepții uh, Uh, legitime, dar care îngăunează aplicarea directivei, ceea ce ar putea să amenințe condițiile de egalitate pe piața internă. De aceea trebuie să ne asigurăm că aceste excepții, aceste derogări uh, sunt uh, interpretate strict, nu trebuie folosite pentru a ocoli dispozițiile directivei pentru a promova și dezvolta în continuare piața internă a apărării și pentru a avea condiții de egalitate pentru toți furnizorii din Europa, trebuie să abordăm practicile neloiale și discriminatorii pe eh, termen lung și să eh, prevenim distorsiunile eh, pieții. Sunt o serie de, uh, cereri, de dispoziții care promovează discriminarea și suntem împotriva și sunt împotriva uh, directivei și nu servesc uh, pieței interne. Este important ca Consiliul să includă acest lucru pe uh, ordinea de zi. Acest lucru va face parte din ordinea de zi a summitului și va crea condiții optime pentru Uh, aplicarea măsurilor uh, inovatoare și pentru securitatea achizițiilor publice, sigur cu măsurile de precauție uh, necesare. Vreau de asemenea să subliniez faptul că regulile privind practicile netransparente trebuie să fie avute în vedere precum și măsurile de control în ceea ce privește ajutorul de stat. Acestea trebuie verificate uh, pentru a se vedea dacă ele sunt corecte. Cheltuielile publice și achizițiile publice trebuie să fie eficientizate de astfel de măsuri. În general, cred că scopul principal este de a construi un uh, cadru juridic uh, viabil pentru sector care să fie adoptat de uh, statele membre. Acesta este, de acesta depinde viitorul uh, politicii de apărare. Sper că aceste obiective sunt uh, incluse în proiectul meu de raport și aștept să aud părerile raportorilor din umbră, părerile colegilor mei și întrebările acestora. Mulțumesc! Um, so, Olga Shanlova is standing in for Sergio Mulțumesc din partea grupului SD și în numele domnului uh, Gutierrez Prieto, doamna Senelova. Da, ne cerem scuze, domnul raportor de număr Prieto n-a putut fi prezent astăzi, așa că m-a rugat să transmită numele său câteva um, observații. Ce privește impactul crizei economice, asupra, evident, bugetele de apărare au scăzut în cea mai mare parte a țărilor europene, ceea ce, da, nu a stimulat o activitate în producție foarte activă. În ce privește coordonarea, în ce privește elaborarea bugetelor naționale de, secura, de securitate și uh, pe tema evitării uh, distorsionării regulilor de piață. Da, credem că trebuie să folosim acele uh, instrumente prevăzute în directiva 2009-89 81, pardon. Deci, uh, și directiva 2010-23 ce privește IMM-urile prevede instrumente care pot fi uh, aplicate aici. Uh, trebuie să ne asigurăm că IMM-urile înțeleg mai bine regulile și cadrul prin care pot avea acces la achizițiile publice în domeniul apărării, în ce privește mai ales certificarea pentru a activa în acest sector. Um, ca să fie o piață funcțională pe uh, sectorul apărării uh, în Europa, trebuie, trebuie să stimulăm uh, competitivitatea și eficiența acestui sector, în așa fel încât să poată oferi capabilitățile de care are nevoie politica europeană de securitate. Și dar, ca o consecință a scăderii bugetelor de apărare în Europa, destul de multe întreprinderi de Noe nu au știut la ce să se aștepte, dacă va fi sau nu o piață care să crească. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Acum dăm cuvântul lui David Jacheves de la ECR. De fapt, domnului Dalton, în numele domnului Jacheves. Bineînțeles că situația prin care trece industria de apărare nu este foarte bună în acest moment, dar în ce privește acest aviz, trebuie să ne referim în primul rând la aplicarea cât mai corectă a regulilor existente, așa cum a subliniat deja uh, raportorul. Acum uh, câteva teme specifice. La articolul 15, uh, grupul nostru nu sprijină neapărat uh, formularea pentru că știți, grupul nostru are o sensibilitate aparte la această temă. Apoi la articolul 8, care uh, salută foaia de parcurs 2014 a Comisiei și care uh, invită Comisia să ia toate măsurile necesare. E bine, ne întrebăm de fapt ce vrea să spună acest articol, ce sunt măsuri suplimentare, la ce ne referim aici, pentru că, în definitiv, este vorba despre o competență națională și cu asta ajung la următorul punct, articolul 10, unde se remarcă că Comisia nu a publicat încă Cartea Verde privind controlul activelor. Dar uh, noi, uh, grupul ECR, nu sprijinim uh, această idee și ne temem că după aceea Comisia ar putea să fie tentată să preia controlul asupra politicii de apărare, de securitate a statelor membre. Pentru că, da, aici Poate că, într-adevăr, este nevoie de o abordare la nivel european, dar, în primul rând, este importantă abordarea națională. Bineînțeles, aici înțelegeți că mă refer și la recentele intervențiile domnului Juncker în ce privește politica de apărare comună europeană și înțelegeți că suntem foarte îngrijorați aici pentru că apărarea este o competență națională și așa și trebuie să rămână din punctul de vedere al ECR pentru că altfel uh, asta ar însemna să slăbim uh, competențele NATO și așa mai departe. Nu. Deci, uh, în esență, cred că nu trebuie să ne îndreptăm către o abordare UE care ar limita competența națională a statelor membre în acest domeniu. Dar, bineînțeles, vom continua să colaborăm cu toți ceilalți raportori pentru a obține un text mai bun. Mulțumesc! Dita Șaransova, aveți cuvântul. Da, iată că revin. Mulțumesc, doamne raportor. Și eu cred, în partea grupului nostru, că într-adevăr trebuie să fim destul, să avem grijă foarte mare când discutăm aceste teme. Da, sunt de acord cu doamna raportor când vorbește despre învizajarea unei piețe comune în domeniul apărării pentru a avea actori uh, eficienți, competitivi. Pe de altă parte, trebuie și să fim conștienți că achizițiile în apărare au anumite specificități care sunt legate de politica uh, de securitate și de apărare națională. În uh, foaia de parcurs 2014, publicată de comisie, se spune clar și se subliniază uh, acest obiectiv de politică comună de securitate și de apărare. Și da, deci asta include deci și necesitatea uh, protejării acestei piețe comune de apărare. Ori, văzut, da, sigur, uh, Parlamentul sprijină întărirea acestei piețe comune de apărare, dar totodată trebuie să respectăm și suveranitatea și competența statelor membre la nivel național, pentru că fiecare stat membru are propriile forțe armate și de securitate. De asemenea, la articolul 11, uh, ca de obicei, uh, am, poziția noastră este că e mai bine să implementăm corect legea existentă decât să adoptăm una nouă. Deci, poate că eventual, da, putem introduce niște modificări în legislația actuală pentru a ține mai bine seama de situație. De aceea aș prefera ca aceste rapoarte de monitorizare prin punerea în aplicare să fie deja disponibile înainte să ne apucăm să adoptăm elemente noi de legislație, ca să fim siguri că facem ce trebuie. mai departe, uh, spre deosebire de punctul de în ce privește compensațiile, nu numai și asta, nu numai în Republica Cehă, este o chestiune foarte, foarte complicată în toată Uniunea Europeană. Pentru că aici vorbim și despre subperformanțele anumitor regiuni, și anumite state membre au uh, avut de suferit în ce privește capacitățile lor industriale și iată că la un moment dat nu s-a oferit o compensare adecvată. Deci este o temă care trebuie tratată cu mare atenție. De aceea uh, salut uh, propunerile raportorului în ce privește promovarea subcontractării în favoarea IMM-urilor, în așa fel încât să le asigurăm un acces mai ușor la piața de apărare. În orice caz, mulțumesc mult uh, raportorului pentru sprijin. Mulțumesc. So I have a green shadow which is Raportorul din umbră pentru vest, domnul Igor Soltes. Ei bine, atunci câteva observații din partea mea. Mulțumesc tuturor pentru eforturile depuse pentru a vedea cum putem trata această temă în, prin prisma uh, INCO. Pentru că, da, este nevoie și de o funcționare mai bună a concurenței în această piață a apărării. Și cred că o să subliniez ce spuneau și alți colegi adineauri. Pe Vorbim de un sector foarte sensibil. Da, vorbim și despre competențe naționale, aici în domeniul apărării și al securității. De ce, într-adevăr, argumentele dumneavoastră pentru articolele 8, articolele 4, dar poate că trebuie să fim atenți să nu introducem bariere artificiale în calea acelor excluderi care sunt justificate. În continuare, da, sunt perfect de acord cu ce spunea doamna Șaranzova referitor la da, acest apel pe care ar putea face pentru, către comisie să um, pună întâi în aplicare complet instrumentele legislative existente. Mai ales că foarte recent ne-am ocupat de um, pachete cum ar fi mai bună reglementare, deci uh, mi se pare că e coerent pentru că, da, ă, acest efort despre o mai, mai bună reglementare poate fi aplicat și în munca pe acest dosar. De aceea, deci, ă, preiau această sugestie, poate, cum că ar fi bine mai întâi să putem evalua ă, punerea în aplicare înainte, a instrumentelor existente înainte de a iniția noi instrumente legislative. Doar așa vom putea eventual ști în ce direcție trebuie să ne îndreptăm. Acum, dacă comisia dorește să intervină, dar nu, nu este prezentă comisia. Și concluzie, repet ce spuse la început, uh, pentru a trebuie să arătăm că uh, avem o contribuție utilă pe această temă foarte sensibilă și noi, ca comisie, uh, în colaborare cu sub comisia sede. Doamna Capel, dacă doriți să luați cuvântul. Mulțumesc, în primul rând, tuturor pentru participare la dezbatere, pentru sugestii. Așa cum am spus de la început, competențele noastre sunt uh, bine delimitate și limitate uh, în această temă. Dar este important să subliniem că trebuie să folosim această oportunitate de a interveni pe acest segment din uh, punctul de vedere al pieței comune și uh, de altfel uh, sunt perfect de acord cu raportorii din umbră. E adevărat, este un sector foarte aparte și foarte sensibil. Deci nu cred, bineînțeles că, <laughs> desigur, nu cred că raportorii de număr se gândesc că competențele naționale sunt mai importante decât uh, o, le consider eu însămi. Deci, bineînțeles, nu se pune problema să ne dorim să mergem prea departe, să încălcăm aceste limite ale competențelor care revin uh, statelor membre. În orice caz, mulțumesc uh, raportorilor și uh, pentru ideile lor pentru prioritizarea asupra uh, resurselor alocate cercetării în, în acest domeniu și pentru o mai bună includere a IMM-urilor în piața de apărare. Deci voi include aceste sugestii în proiectul de aviz. În ce privește excluderile, da, pot fi de acord că această formulare, în momentul de față, la articolul 8 ar putea fi uh, ameliorată. Da, pentru că, într-adevăr, poate fi îmbunătățită formularea acestui articol. În ce privește Cartea Verde, la articolul 8, uh, da, cred că este adevărat uh, și Bineînțeles, nu pot fi, regret adică, repet, sunt perfect de acord cu respectul principiului uh, suveranității. Dar dacă tot ni s-a dat o oportunitate să contribuim, să aducem o contribuție. ce privește rapoartele de monitorizare și inițierea unui noi uh, instrument legislativ, cred că aceste rapoarte de monitorizare vor fi, uh, vor fi bineînțeles, uh, următoarea etapă de la care uh, vom uh, putea uh, aviza. Uh, cred că vom avea și alte întâlniri cu raportorii din uh, umbră și vom avea deci ocazia să discutăm și să uh, ajungem la uh, un text de compromis. Mulțumesc! Mulțumim. Uh, data limită pentru amendamente 31 martie, considerarea amendamentelor pe 20 aprilie înainte de vot de adoptare în comisia noastră pe 23 aprilie. Deci mulțumesc tuturor, iată aici se încheie ședința de astăzi dimineață și ne uh, regăsim la orele 3 după amiază pentru un schimb de opinii cu doamna comisar uh, Vera Jurova.